Dragi colegi, vă propun să vă așezați, să luați loc. Sunt destule locuri libere. Nu știu dacă avem quorum, dar 10% din uh, membrii comisiei sunt prezenți, o cotă care nu este paritară, dar totuși cred că putem să ne deschidem lucrările și vă mulțumesc că ați avut răbdare, cei care ați venit la timp. Ordinea noastră de zi de astăzi a ajuns la punctul 10 și anume prezentarea unui studiu realizat de domnul Jean-François Lebrun. Eh, nu, îmi cer scuze, da, Jean-François Lebrun de la Comisie va comenta acest studiu care a fost realizat în asociere cu un consultant extern, domnul Kim care face parte din echipa de cercetare de la Oxford. Studiul se referă la economia în tranziție, implicații în ceea ce privește ocuparea forței de muncă și competențele, prezentarea unei analize recente care vizează 18 sectoare, prezentare pe care o aveți la dispoziție. Întâi o să dau uh, cuvântul domnului Jean-François Lebrun, conform uh, uzanțelor, care reprezintă Comisia Europeană. Acesta ne va prezenta studiul și apoi îi voi da cuvântul expertului. Domnul Lebrun, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Înainte de a da cuvântul domnului Müller pentru a prezenta studiul de sinteză pentru aceste 18 analize sectoriale, o să uh, fac câteva cuvinte de introducere. Aceste studii au fost lansate în obiectivul de a favoriza adaptarea la schimbare, plecând de la ipoteza că dacă putem să pregătim această adaptare la schimbare, lucrurile vor fi mai ușoare, pregătire în sensul de formare, dezvoltare economică și altele. Și poate chiar ar fi util să existe niște indicații privind evoluțiile viitoare posibile. Probabil că aceste lucruri ar putea fi utile în contextul schimbării. Obiectivul acestui studiu a fost de a dezvolta o anumită formă de cultură a anticipației, adică o capacitate de anticipare și de a, o capacitate de a pune resursele umane în centrul ideii de competitivitate, implicând cât mai mulți actori și participând la o inițiativă mai largă și anume obținerea de noi calificări pentru noi locuri de muncă. Este important să reținem că obiectivul acestui studiu nu era de a face previziuni, ci de a face prospectivă, ceea ce înseamnă că veți vedea mai multe scenarii strategice posibile. Am lucrat pe o metodologie care include mai multe etape, mai ales o etapă care are ca obiectiv să prezinte situația actuală și viitoare de activitate în ideea de a da câteva informații legate de evoluțiile posibile în termen de scenarii posibile, de factori de schimbare și, în final, o întreagă serie de etape care se referă la competențe și la calificări. Aceste studii au fost realizate de uh, un grup de consultanți, fiecare s-a axat pe un anumit număr de sectoare, consultanții fiind în același timp susținuți, bineînțeles, de colegii uh, mei din uh, cadrul Direcției Generale a Întreprise. Veți vedea că și Parlamentul este inclus în acest demers. În iunie 2006 am organizat uh, o conferință privind restructurarea și politicile sectoriale. Și această conferință a demonstrat importanța de a, analiza dimensiunea sectorială. Am făcut o fuziune, aș spune, a bugetului pe care Parlamentul ni l-a acordat în domeniul analizei privind uh, job relocation, relocarea locurilor de muncă, uh, înainte de a trece la un alt proiect uh, pe politicile prospective. Am dezvoltat o metodologie comună, prospectivă, deci care privește în viitor. Am lansat un studiu pilot în octombrie 2007 pe sectorul auto și în 2008 am lansat toate studiile și este important să subliniem că fiecare studiu a făcut obiectul unei reuniuni cu experții în vederea validării și comentării rezultatelor. Iar acum, uh, încă din luna iunie a acestui an, rezultatele sunt disponibile și peste o săptămână, luni și marți, vom organiza o conferință de amploare care va prezenta și va discuta aceste studii. Știu uh, că dumneavoastră, doamna președintă, veți participa în uh, mod activ la acest forum. Aș dori de asemenea să subliniez un lucru important uh, pentru a înțelege mecanismul studiilor noastre, faptul că mulți parteneri au fost implicați în aceste studii sectoriale. Bineînțeles, Parlamentul European a fost implicat și nu numai din punct de vedere bugetar. Am invitat secretariatul la diferitele reuniuni pe care le-am organizat, Comitetul Economic și Social, Comitetul Regiunilor și, bineînțeles, partenerii sociali, sectoriali, uh, Fundația uh, Dublin, mai multe servicii ale Comisiei, CDFOP. La uh, finalul fiecărui studiu am uh, organizat ateliere de experți cu angajatorii, profesorii și reprezentanții altor domenii implicate. Rezultatele vor fi difuzate în cât mai larg posibil în cadrul forumului de săptămâna viitoare și vor fi de asemenea prezentate în cadrul diferitelor comitete de dialog sectorial și la alte nivele și uh, vom uh, organiza și două acțiuni de follow-up, de monitorizare prin intermediul unor studii transversale uh, care se referă la diferitele sectoare pentru a vedea care sunt competențele transferabile și în final cu ajutorul partenerilor sociali sectoriali vom trece la dezvoltarea unei uh, rețele a observatoarelor, a diferitelor instituții care există la nivel național pentru a încuraja schimbul de informații și cooperarea uh, în uh, domeniul competențelor și noilor locuri de muncă. Ultimul slide nu-l voi prezenta acum pentru că este puțin um, diferit, nu se referă la activitățile despre care vorbeam mai devreme. Veți găsi acolo mai degrabă activitățile noastre generale pe marginea cărora aveți și documentații la dispoziție, precum și uh, proiectele pe care le dezvoltăm în prezent. O să subliniez poate două dintre acestea. Este vorba despre realizarea de toolkit-uri, adică de seturi de instrumente, ghiduri de bune practici pentru um, demersurile pe care le avem în curs și um, ideea despre care vă vorbeam mai devreme de crearea unei rețele a observatoarelor, adică a instituțiilor uh, specializate la nivel național. Iată câteva uh, idei de început. Mulțumesc, uh, spune doamna președinte, mulțumesc pentru această prezentare. Îi dau cuvântul lui domnului Müller pentru studiu. Well, thank you very much. Um, if we can have the first slide, please. Mulțumesc, doamnă președintă. Haideți să vedem primul slide. Aș vrea să încep prin a vă spune că aici avem un set de date foarte complet. Sute de experți au fost implicați în această analiză sectorială împreună luat împreună, cred că acest exercițiu este cel mai comprehensiv uh, făcut pentru statutul actual și statutul dezvoltării la nivel european al pieții muncii. Studiul sectorial începe de la uh, domenii tradiționale, precum cel al industriei automobilistice, trecând până la serviciile financiare, până la uh, servicii de sănătate și muncă socială. Așadar, noi uh, acoperim cam 60% din uh, total, totalul angajărilor europene prin acest studiu. Și încercăm să facem niște previziuni în baza acestui studiu. Este o combinație așadar dintre un studiu, studiile cantitative și calitative la acest nivel. Trebuie să fim însă foarte atenți când ne referim la sectoarele din această prezentare, ne referim, de fapt, la nucleul sectorial, la producție și asamblare, de exemplu, în domeniul automobil, producție de automobile. Știm că avem legături în toate direcțiile, în față, în spate, în toate sectoarele. Știu că există și segmente, așadar, uh, noi am decis să ne referim doar la nucleul acestui lanț de producție, de exemplu în ceea ce privește industria automobilelor. Este foarte important să facem acest lucru pentru că unele sectoare, spre exemplu cel al uh, industriei menajere, are mai puține uh, procese în față, în spate, mai puține legături, pe când uh, domeniul construcțiilor de clădiri prezintă mult mai multe legături. Acestea fiind spuse așadar, aș dori să subliniez încă un aspect. Ne confruntăm cu uh, o muncă în desfășurare, în plin progres. Vom discuta luni și marți, săptămâna viitoare, uh, despre aceste fapte. Vom avea și ateliere de lucru în acest sens. Și abia după ce toate aceste procese vor fi parcurse, vom avea și un raport final privind toate aceste studii. Haideți însă să trecem la fapte. Mai întâi vreau să ne uităm la întrebarea de bază care a fost adresată în toate studiile sectoriale, în toate sectoarele, să vedem, discutăm despre supracalificare sau despre calificare redusă. În primul rând, nu înregistrăm nicăieri calificare redusă. Trebuie să facem diferența între un nivel înalt de supracalificare, un nivel mediu și un nivel scăzut. Vedem sectoare care au un nivel extrem de crescut de supracalificare, mai ales în domeniul calculatoarelor, în domeniul, sectorul uh, de apărare, în sectorul automobilelor, sectorul media și avem uh, sectoare în care din nou se înrecează supracalificare mai modestă în domeniul catering, restaurante, construcții navale, construcții pe, în general și așa mai departe. Din punct de vedere istoric, dacă analizăm situația, vom vedea acele 19 sectoare. Și dacă ne axăm pe această cotă de 60% din angajare la nivel european, atunci vedem că există o tendință demnă de notat. O tendință pe care am constatat-o și anterior, dar niciodată atât de clar ca acum. Ceea ce vedem este, iată, polarizarea uh, competențelor și pregătirilor. Vedem că în prezent se cere muncă calificată, se, se cere din ce în ce mai puțin, se cere din ce în ce mai mult uh, supracalificare, cred că am știut acest lucru deja, dar vedem și că numărul slujbelor uh, cu puțină calificare, calificare redusă, crește. Ca și concluzii finale am putea să spunem următorul lucru. Vedem așadar această polarizare și pe, în această perioadă Crize economice vedem și o accelerare a acestei polarizări. Înainte însă de a ajunge la acest aspect, cred că ar fi important să menționăm încă un alt factor întâlnit în toate sectoarele analizate. Este vorba despre schimbarea demografică. Știm, cunoaștem acest fenomen, l-am mai întâlnit, știm că forța de muncă îmbătrânește. Însă ne aflăm într-un an extrem de important, într-un an în care numărul uh, angaja- vechilor angajați este egalat de numărul noilor angajați. Din ce în ce mai multe persoane vor, petre- vor părăsi piața muncii, uh, urmând ca locurile lor să fie ocupate de alte persoane. Iată care este starea de fapt a lucrurilor, fără a privi spre viitor. Există și aici o polarizare și o nevoie acută de înlocuire a forței de muncă. Unele dintre datele pe care le, intersectoriale pe care le avem uh, este, sunt obținute dacă analizăm rata angajării la nivel uh, anual și dacă analizăm și exter- exteriorizarea forței de muncă. Vom vedea că există destule sectoare care sunt sectoarele staționare, în special în domeniul prestării de servicii. Acestea sunt sectoare marcate de o creștere a ratei de angajare un nivel scăzut de extern, externalizare, se cere din ce în ce mai multă calificare și se cere și muncă manuală, calific, munca manuală calificată. Aici, uh, cred că numărul angajaților vorbește de la sine în aceste sectoare. Avem însă și sectoarele în schimbare, în special în domeniul producției. Acestea, aceste sectoare sunt caracterizate de, o, de o, o capacitate de angajare redusă sau uh, stagnantă, uh, se cere un nivel ridicat de externalizare și, de asemenea, există o creștere semnificativă în, uh, pentru munca necalificată sau cu calificare redusă. Avem însă și sectoarele în mișcare, cum s-ar zice, tot în domeniul producției, Aici vedem că rata de angajare descrește, uh, este, se înregistrează un nivel crescut de exteriorizare și um, se înregistrează de asemenea o creștere pentru supracalificare și uh, o, o descreștere în sub, pentru supracalificare și o descreștere pentru subcalificare. Am putea să comparăm aceste date și cu tendința de supracalificare pentru a vedea cum arată diferitele sectoare. În primul rând, avem uh, sectorul de distribuție, de comerț, uh, sectorul producției de automobile și construcție. Aici numărul uh, slujbelor crește, dar calificarea se reduce, se cer cunoștințe medii, cunoștințe reduse și așa mai departe. Există însă și alte sectoare care ar putea fi caracterizate de o calificare medie. Ar fi vorba despre serviciile din grupul al doilea. În fine, ultimul grup de sectoare ar fi grupul de producție, de, sectorul de producție, un sector în care vom vedea din ce în ce mai multă exteriorizare a forței de muncă în anii ce vor urma. Vom compara și creșterea anuală a ratei de angajare cu nivelul educațional. Aici vom vedea că avem angajați cu studii secundare Uh, care sunt la mare cerere în, anumite sectoare. Avem sectoare cu, care registrează o cerere foarte mare pentru supracalificare. Avem însă și uh, domenii în care se cere pregătire medie sau medie spre ridicată și, desigur, acele domenii unde se cere supracalificare. Am analizat de asemenea și care dintre sectoare sunt cel mai grav afectate de criza economică din prezent. Vom vedea că punctele roșu închis sunt acele zone care sunt marcate cel mai grav de pierderea de slujbe sau de restructurări. De exemplu, sectorul producției de automobile, vedem că a fost cel mai grav afectat uh, au fost afectate locurile de muncă și restructurările. Sectoarele cele mai grav afectate sunt construcțiile, producția de automobile, finanțele, uh, hotel, resta, hotel restaurant, uh, catering, uh, sectorul de textile și de transport. Există însă și sectoare afectate mai puțin, sectorul de apărare, Uh, sectorul energetic, uh, serviciilor de sănătate și servicii uh, sociale și poștă și telecomunicații. Acum ne vom uita puțin în viitor. Veți vedea, vă promit, în, imediat un slide care va face totul mult mai inteligibil. Vă explicăm ce am realizat noi aici pe baza studiului sectorial. Avem liniile continue care arată evoluția istorică a ratei de angajare, uh, Asta în baza revizuirii stărilor de fapt din diversele sectoare. Vom am văzut și cum a fost afectate acestea de criza economică. Nu sunt date foarte științifice, este vorba doar de niște estimări pe care le-am făcut noi. Estimăm ca de la jumătatea anului viitor lucrurile să se îmbunătățească. Aici, ultima previziune este bazată pe potențiale scenarii la care s-a referit și Jean-François chiar la început. Vedem foarte clar că există sectoare care au fost afectate, uh, au fost pierdute locuri de muncă și așa mai departe și chiar și după criză vom exista, vor exista sectoare ca și cel textil și de apărare care vor avea de câștigat după criză. Dar avem și sectorul industriei chimice și așa mai departe, un sector, iată, care nu este atât de afectat de pierderea locurilor de muncă. Dacă regrupăm într-un mod oarecum diferit aceste sectoare, vom vedea că sectoarele de producție sunt cel mai grav afectate de pierderea de slujbe, pe când uh, în domeniul serviciilor numărul slujbelor crește. În ceea ce privește serviciile combinate și producția, vedem că se o oarecare creștere, dar nu atât de semnificativă ca în domeniul serviciilor. în fiecare studiu sectorial am întrebat care sunt competențele emergente cel mai adesea cerute. Și iată cum se prezintă acestea în funcție de sectoare. Cele mai cerute competențe vor fi cele din domeniul social și cultural. Este vorba despre competențe interculturale, abilitatea de a lucra în uh, echipă, de a te autogestiona, Uh, antreprenoriatul, se cer, nu în ultimul rând, cunoștințe din domeniul IT și uh, din domeniul online uh, și, de asemenea, se cer cunoștințe cu referire la noile procese. Nu în ultimul rând, se cer competențe în ceea ce privește durabilitatea și producția, producția um, ecologică. De asemenea, capacitatea uh, din capacitățile în domeniul financiar internațional și managementul verde legat de chestiunile ambientale și de mediu, toate acestea sunt la mare cerere. De asemenea, se cer multicompetențe sau competențe combinate. Dacă încercăm să împărțim totul pe sectoare, atunci, în ceea ce privește sectorul de servicii, se cer competențe interculturale, capacitatea de a soluționa conflicte și multi skilling, adică multicompetențe. Se cer de asemenea în toate sectoarele cunoștințe IT, uh, uh, competențe verzi, ecologice și în special pentru producție se cer competențe pentru noile procese, pentru managementul uh, lanțului internațional de valori. De asemenea, am încercat și să aruncăm o privire la creșterea ratei de angajare și la creșterea valorii adăugate. Vedem o serie de sectoare unde se înregistrează o creștere de plus valoare și o creștere de locuri de muncă. Acest lucru se întâmplă în domeniul serviciilor. De asemenea, vedem și o serie de uh, sectoare de producție unde avem o descreștere a angajării, dar se cere plus valoare. Un alt slide, dacă ne uităm la combinația dintre rata de angajare și uh, îmbătrânirea forței de muncă, atunci vom vedea acele sectoare care îmbătrânesc Uh, acolo se înregistrează provocări în materie de recrutare a forței de muncă. Dar avem și acele sectoare tinere în domeniul serviciilor, în domeniul hotelier, în domeniul restaurantelor, unde noile provocări sunt mai puțin legate de îmbătrânirea forței de muncă. Prezentarea a fost succintă, așadar voi trece și la concluzii. Cred că, per ansamblu, concluzia este aceea că este extins nivelul de polarizare a pieței muncii și a competențelor și pregătirilor. Am putut să prevedem acest lucru cu decenii în urmă și acum însă a devenit atât de clar la nivelul acestui studiu sectorial, încât nu mai există dubiu. Deci există o scădere o, semnificativă în ceea ce privește uh, slujbele, me, uh, pregătirea medie, o creștere moderată în ceea ce privește slujbele cu, calificare redusă și o creștere mare pentru supracalificare. În ceea ce privește noțiunea de excelență europeană, se pune accentul pe externalizare și uh, pe internaționalizare. Toate acestea însă rezultă uh, Uh, în creșterea supracalificării. Peste tot înregistrăm o calificare exacerbată care este o cerință imperios necesară și vedem că se înregistrează o creștere și la nivelul educațional. Obișnuiam să avem o imagine a industriei europene bazată pe sectoare. De fapt, așa am și început să analizăm industria europeană dar sectoarele tradiționale care erau interconectate se dizolvă acum, motiv pentru care avem nevoie de noi tipuri de angajați cu competențe mixte. Profilurile, profilele uh, joburilor tradiționale acum uh, sunt combinate cu noi cerințe Noile competențe și pregătiri sunt legate cu termenul de durabilitate în ceea ce privește sănătatea, clima și mediul. De asemenea, se cere abilitate de internaționalizare și cunoștințe IT. Dar, totodată, vedem și un risc relativ crescut în ceea ce privește lipsa forței de muncă în multe sectoare din cauza îmbătrânirii forței de muncă, Asta se întâmplă și din cauza imaginii mai slabe pe care o au anumite sectoare. Și există și acele sectoare care au uh, probleme în a atrage forță de muncă feminină. La final, care sunt recomandările în ceea ce privește pregătirea, educația și formarea? Trebuie să modernizăm serviciile educaționale și vocaționale să dăm dovadă de flexibilitate la nivelul sistemului educațional. Totodată trebuie să introducem mai multe abordări inter- și multidisciplinare, să creștem cooperarea între părțile interesate pentru ca sistemul educațional să poată fi adaptat la nevoile curente. Este nevoie și de competențe specifice pe anumite tipuri de sectoare. Trebuie să oferim uh, stagii de practică și uh, traininguri, este de asemenea nevoie și de o standardizare și certificare la nivel european a competențelor, astfel puntându-ne să ne asigurăm că libera circulație a forței de muncă este asigurată. Există programe de pregătire pentru IMM-uri, pentru a, există de asemenea și posibilitatea de a dobândi mecanisme de învățare uh, este vorba de asemenea și de a crea o cultură a învățatului pe parcursul vieții și, nu în ultimul timp, uh, învățatul in-house, adică la locul de muncă. Nu în ultimul rând, recomandările noastre includ și următoarele. Trebuie să investim în capitalul uman și ceva mai nou, uh, să îmbunătățim imaginea sectoarelor, în special pentru noi candidați, ca să, pentru că acestea să știe care sunt oportunitățile. De asemenea, în domeniul cercetării și dezvoltării trebuie să intervenim, să fim capabili să susținem un dialog, să susținem uh, politic, diversitatea politicilor și a programelor, în special în ceea ce privește menținerea angajaților vârstnici la locurile de muncă, atragerea forței de muncă feminine și integrarea migranților la locurile de muncă. De asemenea, după cum am spus, trebuie să susținem uh, domeniul de cercetare și dezvoltare la nivel transfrontalier, toate acestea fiind absolut necesare. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Uh, a fost o prezentare foarte folositoare. Mă bucur că am primit-o în avant-premieră, ca să spun așa. Uh, noi am avut uh, ocazia să să vă ascultăm uh, deja Dau acum cuvântul colegilor. Doamna Moran dorește să cuvântul în primul rând. Și deocamdată atât, dar sunt sigură că va sparge gheața și vor mai lua și alții cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte. Vă mulțumesc în primul rând, doamna președinte, pentru că um, pentru organizarea acestei audieri foarte interesante și nu este prima, privind acest studiu pe mai multe sectoare care merge în direcția celor ce am ascultat astăzi dimineață, dar care deschide perspective complementare și aș dori eh, să revin asupra acestor perspective multicomplementare, fiindcă din acest eh, studiu foarte bine documentat, care ne-a prezentat eh, toate sectoarele și nevoile acestora, ehm, am putea totuși să ne întrebăm dacă nu există diferențe de la o regiune la alta sau de la o țară la alta privind, aceste, privind evoluția acestor sectoare. Dar aș dori să zăbovesc asupra unor chestiuni care mi se par extrem de importante. În primul rând, necesitatea unei formări pluridisciplinare. Acesta este un lucru care ne-a învățat această prezentare. Eh, deschiderea către formare este foarte importantă și trebuie să lucrăm mână în mână cu Comisia pentru Cultură pentru eh, a eh, pentru a convinge despre nevoia de deschidere, adaptare și de pluridisciplin și de caracterul pluridisciplinar, care este o modalitate de uh, a rădăcina acest spirit de deschidere. O a doua chestiune foarte importantă care a fost uh, subliniată aici și care s-a conturat deja azi dimineață, o reprezintă deschiderea uh, sistemelor de formare către mediu. Am discutat și azi dimineață, uh, din păcate, am, s-a menționat greutatea tinerilor de a pătrunde pe piața muncii vedem că uh, deschiderea acestor programe de formare reprezintă una dintre pârghile necesare, dacă, uh, dacă nu mă înșel, poate dumneavoastră ne puteți confirma dacă aceasta este legătura cu um, penetrarea pe piața muncii. A treia chestiune, nu vreau totuși să mă lungesc prea mult și să mai las și altora cuvântul, cred că trebuie să tragem niște concluzii evidente în ceea ce privește uh, toate aspectele umane. Eu aș dori să menționez două dintre acestea, noile modalități de gestiune și dezvoltarea dialogului social. Iată deci ce am avut de spus, am rezumat în câteva cuvinte ceea ce m-a uluit în această prezentare și care revin mereu pe plan politic. Este vorba de pluridisciplinar, de caracterul pluridisciplinar de deschidere și noul mod de funcționare cu, cu dialogul social și eh, gestiunea. Ah, cred că aceste lucruri sunt foarte importante pentru activitatea noastră. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Doriți să răspundeți acum? Ah, aveți timp dacă doriți. Da, mulțumesc. Aș dori să fac o observație privind accesul tinerilor pe piața muncii. Chestiunea foarte importantă în acest uh, studiu este aproape inversă, și anume, sectoarele care se confruntă cu greutăți de... Există sectoare care au greutăți în a atrage uh, forța de muncă tânără uh, din cauza unor condiții de muncă proaste și așa mai departe. Astfel încât cred că tinerii, bineînțeles, au greutăți în a intra pe piața muncii, dar dacă uh, analizăm statisticile, situația este tocmai invers. Invers, se manifestă tocmai invers, și anume, unele sectoare nu sunt destul de, de interesante pentru tineri din cauza condițiilor de muncă, din cauza perspectivelor de dezvoltare a carierei pentru uh, acest grup de vârstă. Toate acestea reprezintă o provocare. Vă mulțumesc. Și uh, dacă vrem să răspundem acestei provocări, ce trebuie să facem? Treaba doamna președinte. Cred că din aceste studii reiese faptul că părerile converg asupra faptului că aceasta reprezintă o mare provocare și schimbările care trebuie aduse la locul de muncă ar fi cele mai importante. Trebuie să se îmbunătățească condițiile de muncă, dar uh, s-ar uh, mai face îmbunătățiri și Uh, s-ar putea face presiune și din partea guvernului prin legislație pentru a îmbunătăți condițiile de muncă în aceste sectoare. Însă, majoritatea eforturilor trebuie desfășurate la nivelul sectorial, între părțile interesate, iar din câte înțeleg eu, cel puțin uh, uh, există conștiința faptului că aceste chestiuni sunt importante. Doamna Figueiredo are cuvântul. Mulțumesc. Mulțumesc pentru această prezentare, pentru acest studiu. Aș dori să vă pun două întrebări. În primul rând, Eurostat uh, a dat, uh, a, furniz, a publicat datele privind ratele de șomaj ieri și rezultă că șomajul în rândul tinerilor este de 21%, deja în rândul femeilor 10% uh, medie se depășește deja procentul de 10%. Mă rog, șomajul în unele țări este în creștere rapidă, mai ales în țara mea, în Portugalia. Și aceasta este îngrijorarea noastră. Țări care se bucurau de sectoare puternice din punct de vedere tradițional, care ofereau locuri de muncă femeilor și tinerilor, în momentul de față suferă restructurări aceste, aceste sectoare, chiar sunt distruse fie prin externalizare, fie prin închiderea companiilor uh, la nivel local și național. Deci au loc uh, tot soiul de transformări care duc la restrângerea sectoarelor tradiționale, cum ar fi uh, industria textilă, industria de încălțăminte, dar și în alte sectoare. E vorba de zone în care aceste sectoare erau foarte puternice, iar în aceste zone șomajul ajunge la 20-30% din uh, lucrători și nu mai apar, nu se mai generează noi locuri de muncă. Nu mai apar uh, nici noi investiții. Studiul dumneavoastră nu uh, ține cont de acest aspect încă și cred că Aici uh, apar uh, două întrebări foarte importante. Din punctul dumneavoastră de vedere, cum se poate soluționa această situație? Cum putem să-i facem față? Și în ce mod uh, formarea tinerilor și a șomerilor poate să fie canalizată către sau să țină cont de aceste alte perspective. Dar până la urmă, care sunt acele, aceste alte perspective? Care sunt, uh, care sunt pe viitor perspectivele de creare a locurilor a unor locuri de muncă și asta nu în viitorul îndepărtat, cât mai curând cu putință pentru ca această criză să nu se adâncească, având consecințe la care nici nu vreau să mă gândesc acum. Vă mulțumesc. Um, Mulțumesc. În primul rând, sigur că sunt de acord cu observația făcută mai devreme de către vorbitorul precedent, care spunea că în această prezentare am analizat Europa în ansamblul ei și nu am făcut diferența între diferitele regiuni sau diferitele țări. E adevărat. Și sunt de acord cu asta. Altfel, imaginea sigur că ar arăta diferit dacă ne-am fi referit la țări și regiuni. În anumite țări și în anumite sectoare, criza economică actuală a avut niște efecte foarte grave. Portugalia, ca țară, și industria textilă, în mod specific, sunt niște exemple foarte bune. Dacă ne referim la industria textilă, uh, vedem că se continuă, de fapt, o tendință descrescătoare în ceea ce privește ocuparea, tendință care s-a agravat odată cu uh, criza. Cred că provocarea majoră aici este de a înțelege care este momentul în care uh, dezvoltarea economică se va relansa. Uh, sigur că probabil că vom ieși din criză undeva la mijlocul lui 2010 sau poate în 2011, însă ceea ce încercăm este să analizăm situația actuală de criză, dar în plus să prelungim aceste previziuni într-o eră post-criză. Uh, Dacă ne uităm acum la cifrele Eurostat privind șomajul, cu siguranță că acestea nu sunt deloc pozitive pentru anumite grupuri cheie, grupuri uh, țintă uh, de pe piața, de, de pe piața muncii, precum și pentru anumite sectoare specifice. Întrebarea ce este de făcut este o întrebare foarte bună și cred că va fi o întrebare cheie pentru forumul de săptămâna viitoare. Uh, nu trebuie să uităm că studiile sectoriale au fost finalizate acum un an. Foarte multe din aceste studii au fost terminate, deci anul trecut, unele la începutul acestui an și experții uh, nu realizau încă care este profunzima crizei actuale cu care ne confruntăm. Și în rapoartele sectoriale, așa cum sunt ele acum, nu există foarte multe recomandări despre modul în care trebuie gestionate aceste probleme pe termen scurt în contextul de criză. Ne vom concentra însă pe aceste aspecte în forumul privind competențele care va avea loc săptămâna viitoare. Mulțumesc foarte mult, doamna Edith Bauer. Mulțumesc. Doamna președintă, am primit un răspuns la toate întrebările deja. Sunt surprinsă să văd în aceste grafice că în sectorul construcțiilor sau în sectorul transporturilor lucrurile sunt considerate a fi stabile, deși puțin mai devreme am auzit că șoferii de camioane se uh, plângeau de o scădere de 50% a acestui sector și se vorbește foarte mult și despre criza din sectorul construcțiilor, dar din câte înțeleg, aceste cifre uh, sunt mai vechi și studiile sectoriale au fost finalizate înainte de uh, izbucnirea acestei crize. Însă, dincolo de toate acestea, mai am o întrebare. De dimineață am avut o perspectivă puțin diferită, ascultând prezentări care s-au bazat pe o altă abordare. În aceste prezentări, una dintre ele a ajuns la concluzia că este nevoie de o de a ne, este nevoie să ne concentrăm pe competențele extrem de specifice, în prezentarea dumneavoastră concluzia este diferită de cea pe care am menționat-o mai devreme. Studiile dumneavoastră au ajuns la niște uh, concluzii diferite și susțineți că cererea pentru acest tip de uh, competențe uh, cu un nivel redus de calificare este în descreștere și aș vrea să explicăm această contradicție. O altă problemă pe care am discutat-o de dimineață, în Europa abandonul școlar este destul de important. Uneori ajunge chiar la 14% în anumite state membre. Această rată de abandon școlar implică mai ales um, populația masculină. Observațiile dumneavoastră m-au făcut să mă gândesc la acest lucru atunci când vorbeați despre uh, Uh, sectoarele unde mm, nivelul de calificare și de formare este redus, cred că e nevoie de mai multe detalii. Care sunt aceste care sunt acele locuri de muncă pentru care există o cerere mai mare și cum uh, vedeți această rată de abandon școlar în noua situație a pieții muncii? Prezentarea a fost foarte interesantă, însă și cred că informațiile sunt foarte prețioase și mi-aș dori foarte mult să le am și într-o versiune scrisă, pentru că a fost destul de greu să urmărim uh, toate datele și sigur că ne dorim să dispunem de toate aceste cifre concrete și de recomandările dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult. În primul rând, uh, referința la acele uh, sectoare uh, stabile și care au un uh, nivel de offshoring foarte redus. Aici am vorbit despre transporturi și despre construcții. Asta nu înseamnă că activitățile, activitățile am scuze, de transport, ca de exemplu producția de, cam, de camioane sau materiale de construcții, se deplasează în afara Europei, însă nivelul de offshoring în aceste industrii, prin natura lor este mult mai scăzut decât dacă ne uităm la sectoare de producție, cum, cum este, de exemplu, sectorul textilelor. Deci când am spus stabil, deci care rămâne în Europa, m-am referit la această idee de nivel redus de offshoring. Apoi ați vorbit despre prezentarea din această dimineață, pe care din păcate nu am ascultat-o, și despre contradicțiile dintre acea prezentare și prezentarea mea. Dacă am înțeles bine, prezentarea de dimineață recomanda o concentrare pe uh, sectoarele și pe locurile de muncă care necesită un grad înalt de competențe. În prezentarea noastră am vorbit despre excelența europeană și am vorbit despre două tipuri de uh, sectoare de producție. Uh, și pentru amândouă este important să ne concentrăm pe un nivel înalt de competențe, dar asta nu înseamnă că locurile de muncă nu, vor mai, uh, nu se vor mai deplasa în afara Europei. Exemplul textilelor am văzut. Dar locurile de muncă care vor rămâne în Europa vor fi cele care necesită un nivel înalt de calificare. Cred că până la urmă, studiile uh, sunt de acord cu ceea ce ați auzit de dimineață. Studiile ajung și la o altă concluzie și anume că sectorul serviciilor și uh, locurile de muncă cu un nivel scăzut de calificare din uh, acest uh, sector uh, manifestă o creștere destul de scăzută, dar care se pare că va continua. locurile de muncă cu un nivel înalt de uh, competențe și uh, sectorul producției vor crește de asemenea. Nu este o contradicție. Pentru Eh, și cred că piața muncii uh, cu competențe scăzute este, continuă să fie importantă în Europa. Ați vorbit despre mm, uh, abandonul școlar, despre rata importantă uh, acestui fenomen în Europa. Continuă să existe o piață a muncii destul de vastă pentru uh, aceste competențe, aceste calificări reduse. Uh, și sperăm că sectoarele, aceste sectoare specifice vor continua să atragă uh, tineri care intră pe uh, piața muncii, chiar dacă au condiții de muncă mai puțin bune, în așteptarea ca lucrurile să se îmbunătățească. Și în cele din urmă, Uh, voi adăuga că prezentarea mea a trebuit să fie de 15 minute uh, și așa am și făcut, însă am o altă prezentare de 50 de minute pentru luni și veți primi un exemplar și din aceasta. Această prezentare are, bineînțeles, mai multe date și mai multe materiale și colegul de la comisie uh, Uh, are această prezentare. În orice caz, uh, în rezumat, ați auzit totul astăzi. Mulțumesc! Doamna Silvana Rapti. Πρόεδρε, să ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Ε, το πρώτο που θέλω να πω είναι συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία που είχατε να διοργανώσετε. Aș dori să vă felicit pentru inițiativa pe care ați avut-o pentru faptul că ați organizat această audiere. Odată pentru că ați organizat audierea de azi dimineață și de acum, din această după-amiază. Iată, astfel, comisia noastră poate să fie mult mai eficientă, să lucreze mult mai bine. Cred că aceste audiere au avut un impact pozitiv. Deci ceea ce ni s-a prezentat azi dimineață și acum sunt lucruri esențiale. Aș dori să abordez acum trei puncte. 1. Este un punct strâns legat de sectorul public. De la vorbitor am auzit că mereu există perspectiva sectorului public. În Grecia avem însă o mare problemă în relație cu rata șomajului și în relație cu posibilitatea de a crea locuri de muncă. Aș dori să menționez și că noul guvern socialist a luat o decizie potrivit căreia se stipulează că în sectorul public pentru fiecare cinci angajați care uh, vor părăsi piața muncii, va fi angajat doar unul singur, un locuitor. Iată niște cifre care sunt extrem de îngrijorătoare. Aș dori să știu care este opinia dumneavoastră cu privire la acest lucru. Un al doilea rând, uh, vreau să abordez un punct legat de calificări. Există mereu locuri de muncă pentru care o calificare redusă este suficientă. Aș dori uh, să abordez aici, în acest, uh, la acest subiect, și chestiunea migrației. În Grecia, probabil și în alte țări, situația este următoarea. Locurile de muncă care necesită o calificare redusă sunt ocupate de migranți. Cred că astfel se prezintă acum piața muncii. De aceea aș dori să adresez următoarea întrebare uh, în ce măsură a fost evaluată și participarea migranților la uh, forța de muncă? Și în al treilea rând aș dori să menționez diferitele grupe de vârstă din rândul șomerilor. Există tineri care au calificări, supracalificări, dar care, iată, nu reușesc să acceseze piața muncii. Problema este și mai spinoasă în cazul acestora, dar, la pol opus, există și acele persoane care nu mai sunt neapărat foarte tinere, au o calificare mai mult sau mai puțin bună, persoane cu vârsta cuprinsă între 35 și 50-52 de ani. Pentru aceste persoane este și mai dificil să acceseze piața muncii, indiferent de calificarea pe care o dețin. Foarte multe persoane mai în vârstă sunt așadar obligate să accepte un post, un post Uh, pentru care nu își utilizează toate calificările și toate competențele dobândite și cred că și aceasta este o problemă care trebuie abordată. Vă mulțumesc! Thank you very much. Um, the first one on... Vă mulțumesc! În ceea ce privește sectorul public, nu sunt sigur că am înțeles într un totul exemplul dat în acest sens, dar uh, ce ar putea fi notat aici ar fi aceea că serviciile de sănătate și cele sociale au fost incluse în acest studiu ca fiind un sector extrem de important, extrem de mare, un sector care cuprinde o serie de slujbe, o serie de uh, categorii diferite. Pe ansamblu, aceste studii sectoriale au, s-au referit la cam 60% din uh, totalul sit, uh, angajaților la nivel european mai puțin, ne-am referit mai puțin la uh, rata angajării din sectorul public, mai, put, mai mult la cea din uh, domeniul privat. Însă am inclus, desigur, și acele dimensiuni care fac parte din, uh, oarecum, din sectorul public. În ceea ce privește serviciile sociale și de sănătate, iată un sector în care așteptăm în anii ce urmează o creștere a ratei de angajare în ceea ce privește slujbele cu o calificare redusă ocupate de migranți. Desigur, trebuie să vă spun aici că, din păcate, nu am analizat și contribuția lor în acest studiu. A existat o dimensiune mică a studiilor sectoriale în care ne-am referit uh, la modul în care sectoarele consideră că vor face față penuriei de forță de muncă și la modul în care consideră că vor putea să includă forță de muncă migrantă sau nu aici. Dar în ceea ce privește contribuția migranților, din păcate, studiul sectorial nu a acoperit și acest aspect. În ultimul, nu în ultimul rând, v-ați referit și la grupul de persoane cu vârsta între 35 și 50 de ani. Ei bine, acesta este acel grup care ar trebui să aibă cel mai uh, ușor acces la piața muncii. Dacă au dificultăți specifice, atunci, uh, desigur că problema este gravă. Tinerii nu sunt la fel de experimentați ca și cei vârstnici, dar sunt uh, foarte bine educați și au un oarecare grad de uh, pregătire și de experiență. Uh, de aceea, grupa vârsta între 35 și 50 de ani nu a fost identificată în studiul nostru ca, având, ca întrunind uh, dificultăți specifice în accesarea pieței muncii. Aș dori să închei prin a spune că accentul principal a fost pus pe abordarea sectorială, Accentul a fost pus pe modul în care se dezvoltă sectoarele acum și cum fac față crizei, ce putem să ne așteptăm la ceea ce va urma după criză și cum se va finaliza totul. Abordarea este mai puțin la nivel regional, național, este o abordare mai puțin specifică a grupurilor de angajați sau de lucrători. Pentru că aici nu am dorit să abordăm lucrurile dintr-o latură predominantă. Vă mulțumesc! Dziękuję Pani Przewodnicząca. Mówiąc o rozwoju rynku pracy, bardzo często podkreślamy, jak ważne jest podnoszenie... Vă mulțumesc, doamnă președinte. În ceea ce privește dezvoltarea pieței muncii, deseori accentăm cât de important este să punem accentul pe noi competențe și pe dobândirea acestora. Am auzit și că educația multidisciplinară este importantă, de aceea aș vrea să vă întreb uh, cum sunt pregătiți profesorii și academicienii cu privire la aceste, aceste schimbări ce vor avea loc pe piața muncii. Se cere multiculturalitate la nivelul lucrătorilor. Cum se, va asigura, se vor asigura toate aceste schimbări? Vă mulțumesc! Pot să vă spun că studiile sectoriale au identificat și nevoia pregătirii uh, profesorilor pentru că este voie, nevoie de competențe internaționale și multiculturale și atât la nivelul lucrătorilor cât și la nivelul uh, profesorilor. Și această chestiune a fost inclusă în studiul nostru, da. Mulțumesc foarte mult. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Aș dori și să vă pun o întrebare Ah, Sub formă de concluzie, dat fiind eh, că mm, acum eh, elaborăm strategia Uniunii Europene pe următorii 10 ani și privind eh, concluziile studiului dumneavoastră, v-aș întreba ce ne-ați spune dumneavoastră privind calea de urmată pentru Uniunea Europeană cu scopul de a exploata la maximum această abordare sectorială a dumneavoastră. Am încă o întrebare, poate ar fi trebuit să fie prima, dar adesea mintea funcționează în mod incoerent. M-a uimit tabelul de la pagina, mă rog, acesta pe care vi-l arăt acum, unde vedem că aceste competențe medii calificări medii sunt mult mai puțin cerute. Pe mine m-a surprins acest lucru, pentru că mie mi se pare că în momentul în care le spune tinerilor că trebuie uh, să învețe, să citească, să uh, numere, să um, învețe engleză, să aibă competențe IT. Asta ar fi competențe medii. Dar cum, uh, cum explicați această cădere liberă în ceea ce privește nevoia de, de calificări medii? Well, exactly that uh, figure uh, gave... Da. Și pe noi ne-au îngrijorat uh, aceste procente, fiindcă această scădere nu se înregistrează neapărat în grupul de vârstă 35-50 de ani, ci uh, aceasta este, uh, este coloana vertebrală a um, industriei producătoare și și um, aceste slujbe de calificare medie sunt în scădere. Nu știu dacă ați fost în Marea Britanie de curând, dar dacă luați trenul ajungeți în, și ajungeți în gară, auziți la difuzare Mind the Gap. Și cred că cam așa, așa, așa ar trebui să sune și mesajul acestui studiu. Mind the Gap. Aveți grijă uh, Uh, la um, uh, această prăpastie, pentru că sunt, uh, sunt impresionat de, și am fost impresionat de ce am văzut. Eu îmi învăț copii să, că e bine să aibă studii supera, superioare, fiindcă calificările, necali, pentru că slujbele necalificate nu sunt interesante, dar s-ar putea la un moment dat Uh, să s-ar putea ca, bineînțeles, nu toată lumea să-și poată permite să urmeze studii superioare și atunci trebuie să îmbunătățim uh, slujbele necalificate. Uh, cu toții, bineînțeles, ne dorim diplomă, studii superioare și o, slujbe, o slujbă bună. Nu e nimic nou aici. Dar ce se întâmplă la grupul de mijloc? Și um, cererea, solicitarea cererea de, de studii medii uh, este în scădere. Deci, uh, vă spun că dată mind the gap. Uh, atenție la acest gol, uh, doamna președinte, acest mind the gap, uh, um, pentru că aici mă leg și de analiza noastră sectorială, așa cum am spus la început, uh, avem uh, sectoare de producție clasice, să spunem așa, uh, ceea ce înseamnă că sectoarele inovatoare și sectoarele de producție și de inovație, uh, aici nu prea vedeți un viitor de dezvoltare la nivelul Uniunii Europene, pentru că dacă înțeleg eu bine, dumneavoastră vă referiți la um, lucrătorii din uh, industria auto, industria textilă, Cred că depășim industria auto și textilă. Eu ce încercam să spun era următoarele. Vom avea în continuare producție la nivel european, dar aceasta, um, dar aici vor lucra uh, persoane cu studii superioare, iar uh, slujbele pentru persoanele cu calificări medii nu vor mai exista în, în Europa. Uh, vor exista slujbe pentru persoane cu studii superioare, create de inovații și așa mai departe, dar și, bineînțeles, vor exista serviciile aferente. Nu spun că vom uh, deveni o economie bazată pe servicii 100%, dar uh, partea de producție a economiei europene va fi, va oferi mai multe slujbe celor cu studii superioare și, și nu neapărat și mai puține slujbe celor cu studii medii, mai ales în sectorul, uh, în, în sectorul producției. Și răspunsul la prima mea întrebare, doamna, doamna președinte, ce să facem noi, oamenii politici, în ceea ce privește uh, strategia de care ne-ați vorbit? Cred că o provocare care îmi vine în minte acum este îmbunătățirea condițiilor de muncă pentru, la, pentru lucrătorii necalificați. În uh, declarația de la Lisabona se spune că ne dorim uh, slujbe mai bune, mai uh, multe, dar pe de o, pe o, pe de o parte aceste prăpăstii trebuie să ne trăm pe programele cadru de cercetare și dezvoltare Și aici trebuie investit foarte mult timp, foarte multe, trebuie făcute foarte multe eforturi. Dar uh, condițiile de lucru mai bune, care se află de pe cealaltă, de cealaltă parte a prăpastii, ar trebui să fie să se bucure de mai multă atenție. Vă mulțumesc. Doamna Moran, doriți să mă luați cuvântul? Am o întrebare. Nu credeți că ar trebui să ne ocupăm și de reprezentarea mentală, mentală a meseriilor și nu numai pe îmbunătățirea condițiilor de muncă, ci și pe modul în care tinerii percep anumite meserii, pentru că acest lucru are legătură cu întrebarea domnului președinte. Yes, but I would say... Da, dar uh, aș spune că e vorba de o schimbare a conținutului și nu numai a ambalajului. Uh, atunci când condițiile de muncă nu sunt foarte bune, trebuie schimbată realitatea și dacă schimbăm realitatea, trebuie să lansăm un mesaj. Mulțumesc foarte mult, domnul Lebrun în numele Comisiei. Uh, îmi imaginez că și dumneavoastră ați uh, uh, profitat de aceste schimburi de informații cu Parlamentul. Și o să vă adresez aceeași întrebare. Ce veți face cu acest studiu și care sunt liniile de acțiune pe care le rețineți de aici? Aici cred că putem să reținem trei linii. Prima va răspunde unei serii de întrebări pe care le-ați ridicat legate de viitorul, între ghilimele, al locurilor de muncă, al um, ocupării. Trebuie să Ținem cont că aceste studii se doreau a fi niște studii structurale care nu analizează evoluția pe termen scurt. Nu sunt niște previziuni, ci sunt niște proiecții pe viitor pentru a vedea care sunt provocările principale cu care se confruntă sectoarele. Deci, depășim fenomenul de criză în parte. Criza are tendința să accelereze mizele zilei de mâine, să o facă să avanseze mai repede. Iată primul lucru. Al doilea lucru, atunci când vorbim despre scenarii posibile, deci despre analiză prospectivă, de fapt, propunem niște strategii pentru viitor. Adică, unde vrem să ajungem. Există o parte pe care putem să acționăm și o altă parte pe care nu putem să acționăm. Uh, elementele generale de genul elemente demografice, puterea de cumpărare, globalizarea, aici nu avem niciun impact. Pentru reglementare, da, aici avem un impact dezvoltarea cercetării, cercetarea și dezvoltarea, dezvoltarea educației, învățământului. Aici, da, putem să acționăm și aș putea să vă dau trei exemple pentru ceea ce putem face mâine. Aș lua exemplu sectorului apărării. Există o deschidere a piețelor. Asta ce înseamnă? Economii de scară. Cheltuieli mai mici. Se poate ajunge însă până la o concurență foarte acer- o concurență acerbă. Și atunci n-am putea să Uh, reunim uh, procesul de achiziții, procesul de cercetare și dezvoltare și să deci să concentrăm aceste procese și să fim cei mai buni din cei mai buni și să exportăm. Aici intră sectorul armelor, care face parte din analiză. Putem să luăm și un alt sector, cel al textilelor. Este clar că nu mai putem face producție de masă în termen de avantaje comparative dar putem fi cei mai buni în termen de calitate, fie că e vorba de piele sau de textile. Acest lucru este valabil și pentru partea tehnică și pentru foarte multe sectoare de nișă. Avem institute de formare în care în prezent vom găsi mai mulți chinezi și indieni, între ghilimele, decât reprezentanți ai noilor țări din Uniunea Europeană. Pentru că în țările respective nu există posibilități de formare și aici ar trebui să dezvoltăm niște mecanisme de cooperare în ceea ce privește formarea. Iată o strategie posibilă. Este clar că nu există o soluție miracol, dar există mai multe piste care pot fi urmate cu o limită care este importantă totuși și care a fost foarte bine evidențiată uh, de Kim Möllner, este vorba despre lanțul valorilor. Trebuie să fim atenți la industrie. Industria poate să fie una mică în termen de ocupare, dar este indispensabilă în termen de creare a bogăților, pentru că foarte multe sectoare depind de această creare de bogăție și de valoare adăugată. Și în final aș remarca un lucru îngrijorător în termen de politică a forței de muncă. Uh, lucru care este valabil în toate sectoarele i-am întrebat pe experți dacă trebuie să facă față unor noi nevoi de recrutare. Ce tip de persoane ați angaja? Și aici aveam mai ales categoria șomerilor de lungă durată. Rezultat? Nu. Aceasta este ultima alegere. Uh, se preferă lucrători străini, lucrători imigranți, dar nu șomerii de lungă durată. Și cred că aici trebuie să acționăm în timp și toate studiile uh, care privesc restructurările, adaptarea la schimbare, uh, viitorul arată că timpul este o variabilă extrem de periculoasă, pentru că avem nevoie de timp pentru a ne pregăti, dar în același timp, dacă nu suntem pregătiți la momentul potrivit și avem șomeri uh, care au fost șomeri foarte mult timp, este foarte greu să-i reintegrăm pe piața muncii și cred că aceste mesaje care sunt tulburătoare pentru noi, pentru că știm cât este de greu să anticipi viitorul, uh, uh, suntem conștienți de aceste evoluții. Știm că nu vom mai avea uh, o producție de masă în industria textilor, dar ce putem face altceva? Deci, la nivelul nostru, ultimul lucru pe care voiam să-l subliniez și l-am subliniat deja mai devreme, uh, este o pistă foarte largă pentru noi și anume să încercăm să lucrăm cu partenerii sociali la nivel european, la nivel sectorial, pentru a vedea cum putem să continuăm această, uh, aceste demersuri. Mai ales reunind toate persoanele care uh, lucrează în domeniul observării calificărilor și locurilor de muncă, ne-am dat seama prin aceste studii că nu există schimburi de informații, nu există comunicare între acești diferiți actori. Există analize la nivel de țară, există aceleași problematici la nivel de țări, însă nimeni nu comunică aceste informații și cred că aici avem o adevărată miză europeană. Dacă ne dorim o Europa care să răspundă nevoilor industriei moderne, trebuie să avem calificările adecvate și aici cred că putem să facem niște economii de scară, asigurând o mai bună transmitere și comunicare a informațiilor până la, mergând până la, la stabilirea unor programe mai comune între operatorii naționali. Vă mulțumesc! Mulțumesc și atunci ar trebui să vedem ce s-a întâmplat în cazul Dell, unde în loc să transformi uh, o uzină de calculatoare într-o, într-o uzină de laptopuri, s-a venit în ajutorul angajaților cu o idee foarte ciudată și anume angajații efectiv a trebuit să-i formeze pe uh, cei care urmau să le ia locul în străinătate. Uh, în orice caz, vă mulțumesc foarte mult pentru această contribuție la lucrările noastre și pentru informațiile pe care ni le-ați adus, care ne ajută să analizăm viitoarea strategie a Uniunii Europene. Vă mulțumesc, am terminat lucrările. Următoarea ședință de lucru va avea loc pe 26 și 27 ianuarie. Suspend uh, această reuniunea comisiei și îi invit pe membrii grupului de lucru FEM să rămână în sală